să urăm bun venit prietenilor și colegilor noștri din Senatul Malaeziei. Sperăm ca vizita dumneavoastră să fie foarte uh, uh rodnică. Mulțumesc încă o dată și acum are cuvântul domnul Brock pentru două minute. Prezident, uh... Domnule președinte, stimată comisie, stimat președinte, Viertul, domnă Borghețiu, ca de obicei nu știe care e diferența între Consiliul European, Consiliul Europei, Curtea Drepturilor Omului nu are nicio legătură cu Carta Drepturilor Fundamentale, pentru că ține de Consiliul Europei. În sfârșit, în ceea ce privește președinția suedeză, a avut o abordare foarte rezonabilă în ceea ce privește ratificarea Tratatului de la Lisabona, Aș vrea să mulțumesc președinției suedeze pentru uh, încheierea cu succes a acestor eforturi uh, care au durat 9 ani. Avem acum posibilitatea de a trece la practică. Pentru că discutăm despre constituționalizare. Președintele Consiliului are legitimitatea pe care o conferă șefii de state și de guverne. În general, Constituțiile stipulează că președinții sunt responsabili în fața parlamentelor alese de popor și acest lucru ar trebui să se aplice și aici. Domnul Barroso a vorbit despre importanța instituțiilor. L-a citat pe Jean Monnet în ceea ce privește înaltul reprezentant. Nu putem accepta să fie numit pe 1 decembrie și să devină uh, vicepreședinte pe 1 ianuarie. Trebuie să fie mai întâi audiat în Parlamentul European. Acest lucru este de necontestat. Parlamentul European trebuie să își ia în serios prerogativele atunci când vine vorba și despre Serviciul de Acțiune Externă. Parlamentul European nu va permite folosirea Tratatului de la Lisabona pentru a se neglija opiniile Parlamentului European. Vă mulțumesc! Parola. Mulțumim, domnule Broc, și acum, pentru un minut și jumătate, are cuvântul domnul Adrian Severin. Ladies and gentlemen, the coming... Doamnelor și domnilor, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona este într-adevăr un moment istoric A trebuit să-l aplaudăm, a trebuit să fim fericiți, a trebuit să ne felicităm și ar trebui sigur să felicităm președinția suedeză pentru această mare realizare. Cu toate acestea, un tratat nu este suficient. Chiar un tratat perfect nu ar putea doar de la sine să rezolve toate problemele. Avem nevoie de oameni inspirați și competenți să-l pună în aplicare. În cadrul tratatului de la Lisabona este încă și mai important acest aspect, pentru că tratatul este un rezultat unor compromisuri nesfârșite, a unor discuții și dezbatere îndelungate. Așadar, e clar că, din păcate, conține multe ambiguități și lacune. Uh, viitorii factori de decizie vor trebui să clarifice lucrurile, uh, să, să dea o formă instituțiilor și să interpreteze corect toate prevederile tratatului viitorul uh, mandat, viitorul legiuitor va fi crucial pentru viitoarea a Uniunii Europene. Dacă dorim să fie o arhitectură viabilă, aceasta trebuie să fie o sinteză a tuturor experiențelor noastre istorice, a sensibilităților culturale și a tradițiilor politice ale tuturor regiunilor și cetățenilor europeni. De aceea, Trebuie ca echipa formată din primele trei funcții din Uniunea Europeană, președintele Consiliului, președintele Comisiei și un altul reprezentant, să includă toat, ă, reprezentanța întregului spectru, spectru politic, ă, toate regiunile geoculturale ă, ale Uniunii Europene, cred că vom putea ajunge la acest rezultat și credem că dacă așa vor sta lucrurile, arhitectura europeană nu va avea decât de câștigat și la fel și credibilitatea euro, uh, instituțiilor europene în ochii tuturor cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Severin, și acum are cuvântul doamna Ieten Mechi. Un minut. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o excepție. Aș dori să mulțumesc uh, mass mediei astăzi Aș dori să mulțumesc uh, mass mediei uh, libere și pluralistice, pentru că fără, fără ele, cetățenii ar fi rupți de procesul de luare a deciziilor. Însă, din fericire, avem o dezbatere în presă uh, în legătură cu acești posibili candidați la posturi, la postul de președinte și de înalt reprezentant pentru politica externă. Au apărut tot felul de nume în uh, aceste dezbateri, însă cred că noi ar trebui să înțelegem cât de importante sunt alegerile democratice. Am avut reprezentanții ai Parlamentului din Turcia atunci când s-a vorbit despre ce se va întâmpla după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ne-au rugat când am fost în, în Turcia să le permitem să participe. Ne-au întrebat cum vom organiza alegerile, cum vom alege între candidați și avem încă că avem foarte multe îmbunătățiri de făcut, mai ales în domeniul transparenței în Europa. Vă mulțumesc, stimată colegă. Aș dori să dau cuvântul acum pentru un minut domnului Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac observații în privința discuțiilor informale care au predominat în cadrul ultimului Consiliu European. Mă refer la selectarea viitorului președinte al Consiliului și la rolul pe care îl va avea. Cred că președintele ar trebui să fie în slujba Consiliului. Ar trebui să fie un președinte mai degrabă decât un uh, șef. E un șef executiv. Este important să fie cineva în care oamenii au încredere. Având în vedere acest lucru, cel mai prost candidat din toate punctele de vedere ar fi Tony Blair împărtășesc groaza cancelarei Merkel la gândul că ar trebui să îl asculte în următorii cinci ani. Încrederea este importantă și de multe ori domnul Blair s-a dovedit a fi nedemn de încredere. Nu este vrednic să ocupe un post public și îndemn Consiliul să nu-l numească. Fox, per un... Mulțumesc, domnule Fox, și acum pentru un minut are cuvântul domnul Bastian Belder. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Am citit eh, cu mare interes eh, documentul președinției suedeze în ce privește serviciul de acțiune externă. Consider că e de înțeles ca președinția suedeză să fi prevăzut mai mult timp pentru a alege um, persoana potrivită în funcție de un alt reprezentant pentru politica externă. Mm, pe mine unul mă îngrijorează rolul pe care îl va juca postul acesta în echilibrul interinstituțional pe viitor și uh, aceste îngrijorări ale mele sunt împărtășite de mai mulți colegi. Uh, trebuie să spun că serviciul de acțiune externă mm, nu trebuie să fie doar apanajul Comisiei, e vorba de uh, afacerile externe în care sunt reprezentate toate statele membre și dacă vom ajunge la o internaționalizare, în ciuda bunelor noastre intenții, lucrurile ne vor scăpa din mâini. Are cuvântul pentru un minut Mulțumesc, domnule președinte. Toată această târguială în legătură cu postul de președinte al Consiliului nu e în avantajul Europei. În Belgia se vorbește foarte mult de candidatura președintelui, premierului nostru, Von Rompuy, care e apărată cu argumente precum faptul că nu sare în ochi, este timid și se pricepe foarte bine la compromisuri. Uh, Sigur că oricine poate conduce o țară artificială precum Belgia, poate conduce Europa, cam asta este argumentul. Însă, în orice caz, nu e în interesul nimănui, nici măcar al Uniunii Europene, să devină un fel de Belgie mai mare. Domnul Van Rompuy nici măcar nu conduce Belgia. În orice caz, nu are cum să o mai conducă, pentru că e un fel de administrator al acestei stări de fapt. Și, de fapt, ă, ă, tratează dosarele de zi cu zi ale guvernului. Nu avem nevoie de un candidat ă, inodor, incolor, care să facă jocul comisiei. Trebuie să nu uităm că statele membre și cetățenii își doresc altfel de candidați. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Otmar Caras. Două minute. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, acum 20 de ani, diviziunea cu forța a Europei a fost uh, încheiată pașnic. A fost sfârșitul dictaturii. Uniunea Europeană a făcut posibilă reunificarea continentului. Este un proiect politic care își propune extinderea zonei de libertate, democrație și stabilitate în Europa. Noi avem, la rândul nostru, răspunderea de a promova comunitatea bazată pe valori și pe respectarea statului de drept. Încă începând de astăzi, ar trebui să facem tot posibilul pentru a ne asigura că nu se mai ridică ziduri în jurul națiunilor de pe continentul nostru. Aș vrea să spun foarte clar că tratatul este cea mai bună garanție democratică de la alegerile care au avut loc acum 30 de ani. Ne dă ocazia să vorbim să ne exprimăm poziția, însă trebuie să avem dor voința politică de a aplica tratatul. Dacă voința politică există, trebuie să punem capăt politicii bazată uh, pe uh, cele mai uh, mici ambiții. Nu vom putea ieși din criză decât atunci când va scădea rata șomajului și atunci când bugetul va fi din nou durabil. A fi european înseamnă a găsi compromisuri, a găsi soluții. Dezbaterea legată de nume din ultimele zile îmi dă de gândit pentru că am impresia că nu ne interesează idei europene, ci ne interesează opțiunile care sunt interesul statelor membre. Vă mulțumesc. Mulțumesc și are acum cuvântul domnul Lopez Aguilar, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, câteva comentarii de făcut în legătură cu problemele importante discutate aici <clears throat> și din uh, perspectiva noi de uh, libertate, securitate și justiție. În primul rând, dați-mi voie să spun că mă bucură faptul că imigrația a jucat un rol important în concluziile Consiliului. Trebuie să avem o politică la nivel comunitar uh, în materie de imigrație. Președinția spaniolă se va ocupa cu aceasta și vor, juca, vor avea un rol important de jucat și Parlamentul European și Parlamentul. Dar în materie de fluxurile de uh, migranți trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Îmi pare rău că nu s-a făcut o uh, uh, referire obligatorie la clauza de solidaritate, inclusiv aspectele financiare ale sale. În ce privește această zonă de uh, libertate, securitate și justiție și acesta va fi un subiect crucial, extrem de important pentru Parlament zonă foarte importantă pentru că cetățenii Europei vor fi interesați de concluziile Consiliului din decembrie pentru a vedea în ce măsură uh, libertatea, securitatea și justiție va fi o politică transfrontalieră um, începând cu adoptarea programului de la Stockholm. Mulțumesc! Uh, mulțumesc și pentru faptul că ați uh, respectat foarte strict timpul de vorbire alocat. Și acum are cuvântul pentru un minut domnul Duff. Domnule președinte, mă bucur de faptul că putem uh, închide ultimul episod uh, din uh, serialul Tratatul de la Lisabona. Însă îmi pare rău că a trebuit să plătim prețul extinderii acestui, repetării acestui precedent al protocolului britanic la, la cartă, carta pe care o acordăm cehilor. Acțiunile de opt-out în ce privește Carta Drepturilor Fundamentale sunt uh, pline de greutate și m-aș bucura dacă președinția suedeză nu încurajează această tendință și că această cartă va avea forță obligatorie și în ce îi privește pe cehi, dar și pe președintele care stă singur în uh, turnul său de cleștar. Scopul acestui protocol este ca această carte a drepturilor fundamentale să fie aplicată în toate domeniile uh, vieții interne a statelor membre și în uh, soluționarea conflictelor, ceea ce este un aspect foarte important de partea de a fi marginal și cred că finalul acestui serial nu este deloc de ignorat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Daf. Și acum, pentru un minut, are cuvântul domnul Piotrowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wbrew szumnym deklaracjom, że traktat lizboński... Domnule președinte, domnilor și domnilor, în ciuda tuturor declarații cu privire la cum Uniunea Europeană va funcționa mai bine uh, după adoptarea tratatului de la Lisabona, trebuie spus că prevederile sunt vagi, controversate și există deja conflicte între lideri. Nimeni nu știe ce, va, ce prerogative va avea președintele Consiliului. Nu există nici alegeri democratice. Totul va depinde de cât de puternică va fi personalitatea președintelui. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește ministrul afacerilor externe. Majoritatea cetățenilor vor să aibă un răspuns la întrebarea dacă ne îndreptăm spre un suprastat federal în detrimentul suveranității naționale. Și vor, de asemenea, ca noul președinte european să Uh, meargă pe calea democrației. Mario Mauro. La președinte. Mulțumesc, mulțumesc și președinției suedeze pentru rezultatele clare obținute în uh, semestrul său de mm, președinție, dar în același timp adresez uh, um, tot președinției suedeze, dacă îmi va permite, voi face un cadou, o foaie albă pe care o veți putea folosi în aceste zile ca un instrument extraordinar pentru a depăși dificultățile în calea um, identificării candidaților pentru posturile de președinte al Consiliului European și de înaltă reprezentant pentru politica externă. Dacă veți convinge șefii de stat și de guvern ca pe această foaie albă să scrie nu numele care apar în ziare și la televiziune, ci să, uh, nume care să reflecte ce idei își fac guvernele despre politica externă și politica în general a Uniunii, vom fi făcut un pas înainte. Pentru că dacă doresc o mai mare coordonare sau o politică uh, externă uh, în adevăratul sens al cuvântului, după aceea va fi uh, foarte ușor să dăm un nume și un vot celor care vor trebui să ne reprezinte în lumea întreagă. Asta e transparența de care avem nevoie, să înțelegem ce idee ne facem în legătură cu Europa și politica sa externă, la ce ținem noi mai mult astfel că e indispensabil să fie alese personalități care să încarneze spiritul și valorile proiectului european personalități care să poată asigura Europei rolul de prim plan în relațiile internaționale pe care trebuie să-l joace, um, care trebuie să treacă prin reafirmarea idealurilor fondatorilor săi. Unic element veritabil de unificare și de afirmarea noastră pe plan mondial. Uniunea Europeană nu este un bloc monolitic, ci rezultatul acțiunilor oamenilor și ca atare este chemată să se reînnoiască în continuu. Europa trebuie să repornească de la valorile pe baza cărora a fost creată, de la bunele rezultate pe care le-am obținut până acum și credeți-mă, și de la o bună doză de realism. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mauro. Și acum are cuvântul pentru un minut și jumătate domnul David Sassoli. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor parlamentari, doresc și eu să mulțumesc uh, președinției suedeze pentru activitatea desfășurată în aceste luni, pentru că a reușit să stabilească condițiile pentru ratificarea finală a tratatului de la Lisabona. Pentru că noi avem nevoie de această ratificare, avem nevoie de tratat, pentru că acesta ne oferă posibilitatea de a consolida și de a extinde puterile de exemplu, puterile Parlamentului European și a, uh, a două uh, noi posturi, persoane care vor reprezenta o sinteză politică și instituțională. Și ne dorim a, uh, pentru aceasta ca cu înțelepciune Consiliul să poată interpreta solicitările sosite din partea marilor familii politice europene pentru ca, cu ocazia următoarei reuniunea sale, să se definească în mod autoritar și consensual Uh, desemnarea personalităților care uh, vor ocupa noile sarcini constituționale, instituționale prevăzute de tratat. Deci avem noi nevoie de un președinte al Consiliului care să poată garanta coeziune și continuitate în Europa. Avem nevoie de un înalt reprezentant în stare ca într-o lume multipolară cu experiență și autoritate să garanteze că Europa va juca un rol de frunte și în același timp să garanteze că va exista legătura între dimensiunea interguvernamentală și cea comunitară a Uniunii. Apoi avem nevoie de un colegiu de comisari care să fie puternic și unit, echilibrat pe plan politic, geografic și, în, uh, și de gen. Și este foarte semnificativ că aceste lucruri au loc după 20 de ani de la căderea acestui zid care a divizat Europa uh, și această coincidență poate să permită să se reaprindă speranța în Europa, Europa care se ghideze după principiile solidarității și a justiției. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sassoli. Acum, pentru un minut, are cuvântul domnului Michel. Oui, madame la Domnule președinte, Doamnă președinte, aș dori să adresez mulțumirile și felicitările mele președinției suedeze pentru munca extraordinară pe care o depune. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mă adresa direct domnului Barroso, de fapt nu direct, ci prin intermediul doamnei Malmström, care sunt sigur că îi va transmite observațiile pe care le-am pregătit după ce a răspuns la întrebarea domnului Verhofstadt. Cu toții ne dorim ca Comisia să fie eficientă, credibilă, să folosească competențele de inițiativă și să practice fără niciun fel de uh, timiditate metoda comunitară. Dacă ne dorim această comisie, am înțeles că și domnul Barroso și-o dorește, cred că ar trebui ca acțiunile sale să se axeze pe competențe pe patru sau cinci piloni, fiecare sub răspunderea politică ale unui vicepreședinte care să aibă autoritatea și mandatul și puterea de altfel, de a asigura coerența de ansamblu a politicii. competențele Comisiei Europene și eu sunt abilitat să vorbesc uh, de aceste uh, competențe pentru că am fost comisar cinci ani. Fragmentarea acestei uh, comisii subminează metoda comunitară și aduce prejudiciu instituției dumneavoastră. Vă rog să-i transmiteți acest mesaj domnului Barroso se înțelege faptul că e foarte greu să organizezi dintr-o dată, în mod radical, structura unei comisii uh, care uh, e o relicvă a trecutului și a intereselor din trecut, dar nu înțeleg de ce președintele actual nu impune o nouă ambiție pentru această instituție. Mulțumesc, domnule Michel. Are acum cuvântul domnul Barnier Mulțumesc, domnule Aș vrea la rândul meu să mulțumesc președinției suedeze pentru tenacitate. Datorită ei avem tratatul de la Lisabona, însă un tratat nu este un proiect, este o cutie de scule. Uh, și Comisia, președintele, Consiliul, trebuie să folosim foarte bine aceste instrumente pentru ca, după o perioadă de tranziție lungă, să facem față celor trei mari provocări. Trei provocări și răspunsul la acestea este determinant pentru credibilitatea și suveranitatea Uniunii Europene. Prima provocare este criza despre care am vorbit, o criză din care nu putem ieși ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut. Există învățăminte de desprins în ceea ce privește dialogul cu Statele Unite, în ceea ce privește guvernanța, solidaritatea, transparența, reglementarea economiei mondiale și noi, europenii, trebuie să desprindem învățăminte pentru consolidarea pieței interne, pentru reconcilierea pieței și a problematicii sociale. A doua provocare este aceea a creșterii durabile. Am uh, devenit lideri în domeniul la Kyoto și trebuie să ne menținem această poziție de lider făcând în același timp uh, ceea ce se impune pentru ca partenerii noștri să acționeze în consecință. Trebuie să fim la masa la care se va decide ordinea sau dezordinea mondială nu este ușor, dar este vital, pentru că altfel am fi la cheremul celorlalte țări. Cred că trebuie să se creeze o adevărată cultură diplomatică și strategică europeană. Cu cât ne vom apropia de acest obiectiv, cu atât uh, vom răspunde mai bine la așteptările cetățenilor europeni și așteptăm uh, cu nerăbdare uh, pașii următori. Mulțumesc, domnul Gonț, un minut și jumătate. Să Doamna Gönz, uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să vă vorbesc aici despre tratatul de la Lisabona, ci aș dori să mă refer la aspectele economice ale concluziilor Consiliului. În primul rând aș dori să vă spun că stabilitatea financiară începe să-și facă apariția, cel puțin în acest document. Și uh, sunt într totul de acord cu asta, dar în același timp uh, consider că uh, uh cetățenii Europei sunt la capătul puterilor, uh, companiile europene uh, nu mai au bani, nu mai pot obține credite, din ce în ce mai mulți oameni își pierd locul de muncă. Uh, eu sunt mulțumită că aceste aspecte se reflectă în documentul uh, Consiliului. Doresc de asemenea să vă spun că redresarea economică nu este suficientă în sine. Europa acum este mai slăbită decât înaintea crizei. Nu putem spune că Europa începe să uh, capete noi puteri dacă noi nu facem tot uh, ce ne stă în putință pentru a acționa, dacă nu reușim să creăm noi locuri de muncă, dacă nu reușim să combatem excluderea socială. Dacă nu vom reuși să facem aceasta, nu vom putea niciodată să relansăm economia. Metoda deschisă de coordonare nu este nici suficientă în sine. Trebuie ca aceste metode și acest sistem să fie făcute mult mai eficiente. În ce privește Europa socială și uh, tot uh, întreg achiul european, toate realizările sociale ale Europei, Asta este punctul central al uh, responsabilității noastre. Mulțumesc și are cuvântul acum doamna Lena Eck un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Politica seamănă cu psihologia. Se vorbește foarte mult astăzi despre așteptările noastre legate de negocierile de la Copenhaga. Se vorbește foarte mult și despre schimbările climatice. În cadrul Parlamentului European am depus eforturi importante în acest domeniu Pachetul climatic a fost uh, pur și simplu eliminat de către cei care nu își uh, doresc uh, ca noi să punem capăt acestor schimbări climatice. Aș dori să susțin președinția suedeză în eforturile sale, pentru că dacă nu ne angajăm pentru un acord cu forță obligatorie la Copenhaga, nu ne vom atinge obiectivele. Această creștere a temperaturii cu mai puțin de 2 grade Celsius este foarte important și trebuie să depunem toate eforturile în acest sens. În, pe lume avem două categorii de oameni, cei care fac ceva și cei care critică ce fac ceilalți. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Geana cu două minute. simiologii s-au Σημειολόγησα αυτά ακριβώς που pe i-proedria, iar din economie... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mă, adau, mă alătur celor că, ce s-au spus în, legătură cu criza financiară. Este evident că anumite țări nu pot respecta principiile pactului de stabilitate. Criza financiară nu trebuie să se transforme într-o criză a valorilor. În ce privește schimbările constituționale, președinția a făcut o treabă foarte bună, pentru că nu este vorba numai de ajutarea unor terțe țări, ci și de altor uh, țări pentru a uh, continua inițiativele de la Lisabona. În ce privește Lisabona, domnule președinte, suntem bucuroși că 9 ani după, la 9 ani după summitul de la Nisa și după toate dificultățile instituționale, ne aflăm în sfârșit în fața unui tratat care a fost atât de greu de ratificat și de semnat. Foarte important este foarte importante sunt persoanele care vor aplica acest tratat și de aceea președinția are o mare responsabilitate, dar și Comisia uh, Europeană. Persoanele care vor ocupa posturile de conducere trebuie să uh, promoveze valorile Uniunii, să fie conștiente de aceste valori, iar uh, diferitele probleme legate de competențele Consiliului Uh, sunt de asemenea importante. Eu am făcut parte din Convenția Europeană și mulți dintre noi nu doream atunci un președinte al Consiliului. Doream ca rolul să fie asumat de președintele Comisiei. În realitate, rolul de președinte al Comisiei este de asemenea de a coordona lucrările Consiliului și de a evita conflictele. Sperăm că președinția uh, Comisiei Europene, dar mai ales cea a Consiliului, vor da suficiente puteri țărilor membre încât uh, cele două organe instituționale să interacționeze într-un mod funcțional și să nu existe influențe negative asupra bunei funcționări și să ne asigurăm că vom avea în față mulți ani de prosperitate. Mulțumesc, stimată colegă, și acum are cuvântul domnul Huareghi Atondo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că uh, sunt de părere că uh, acordul asupra chestiunii cehe a fost, uh, nu poate cel mai potrivit, dar uh, singura soluție pe care a avut la dispoziție, cred că în anul 2010 s-ar putea să avem un an uh, nemaipomenit pentru Europa, o nouă comisie, nouă structură instituțională și uh, acum Uniunea Europeană câștigă o personalitate juridică și nu doar o... și, și depășește statutul de conglomerat de națiuni. Putem face multe, dar avem nevoie de voință pentru toate acestea. Europa trebuie să depășească um, aceste manifestări ale naționalismului care ne împiedică să facem progres. Dacă ne-am fi gândit acum trei ani cât de repede vom avansa Uh, către moneda euro, de pildă, uh, și renunțând la monedele noastre naționale, e bine, și aici avem nevoie de o măsură similară, așa cum a spus domnul Barroso. Colegiul comisarilor va trebui să fie aprobat în decembrie la Strasbourg și cred că este foarte important ca următoarea președinție, ca viitoarea președinție din ianuarie să poată demara lucrările cu um, comisia care își va fi depus deja jurământul. Trebuie să avem voința de a realiza ceva în Europa. Se iau hotărâri majore la nivel mondial, iar um, Europa trebuie să, să, um, să se manifeste într-un singur glas pentru a proteja uh, modelul nostru social cu nouă paradigmă pentru, la nivel mondial și aici Europa trebuie să fie mai puternică. Mulțumesc. Um, dau acum cuvântul domnului Schmidt un minut. Vă mulțumesc foarte mult. Președinția suedeză trebuie să fie felicitată. Uh, omul încăpățânat de la Praga a semnat în cele din urmă tratatul. Chiar dacă fața Havel ar fi un ar fi pregătit să facă mai mulți pași astăzi, faptul că Uh, Republica Cehă a primit un opt-out față de Carta Drepturilor Fundamentale, mi se pare un lucru nefericit. Uh, așteptam să se ajungă la un acord în care țările bogate să își asume responsabilitatea în legătură cu uh, cei care au fost afectați cel mai rău. De asemenea, vreau să mă exprim și în legătură cu summitul de săptămâna viitoare, unde se vor face numirile posturilor la nivel înalt. Acest lucru ar fi trebuit să se facă mult mai transparent. Vă mulțumesc, domnule Schmidt. Urmează domnul Kelam, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac trei observații. Odată ce tratatul de la Lisabona intră în vigoare, Uniunea Europeană are nevoie de o politică comună eh, de energie și de securitate mai mult decât niciodată. Politici bazate pe solidaritate. Numai așa eh, ne putem asigura că amenințările și presiunile lui Putin eh, rămân fără obiect. De asemenea, este important să înțelegem cât de important e să avem în continuare o comisie puternică, o comisie care să-și poată asuma responsabilitatea pentru implementarea tratatului de la Lisabona și, în al treilea rând, în ce privește posturile la nivel înalt care trebuie uh, date în aceste zile. Trebuie să avem curajul să susținem uh, personalități puternice cu viziuni pe termen lung și cu un angajament față de continuitatea valorilor europene. Așadar, pentru a face față enormelor provocări care stau în față, Uniunea Europeană are nevoie din nou de oameni de stat adevărați, așa cum a fost Adenauer sau Schuman. Ar trebui să-i căutăm fără prejudecăți și acești oameni de stat pot fi găsiți și în noile state membre, state care cu siguranță ar trebui să fie reprezentate în viitoarea troică. Ce ne-a spus uh, Havel astăzi este că Europa este patria patrilor noastre și pe baza acestei idei cred că putem reuși să implementăm cu succes tratatul de la Lisabona. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc domnule Chelam. Începem acum procedura intervențiilor spontane și dăm cuvântul doamnei Sandra Carniet. Mulțumesc, domnule președinte. Ca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 această persoană ar trebui să fie la curent cu politicile europene și să ia contact cu liderii europeni pentru a-și putea juca rolul pe picior de egalitate cu puterile mondiale ale viitorului. Doamna Vika Faber ar putea să fie o astfel de persoană care să ocupe această funcție. soarta sa oglindește uh, oglindește natura scindată a continentului nostru, a fost refugiată după al doilea război mondial și s-a întors în Letonia după ce această țară a obținut independența, a condus țara timp de 8 ani, perioadă în care țara a aderat la NATO și la Uniunea Europeană, este pro-europeană și o personalitate foarte puternică, o persoană care ar putea să, fa- să facă față provocărilor cu care se confruntă vi- se confruntă Europa. Este persoana potrivită la momentul potrivit. Mulțumesc foarte mult, domnul Cabaci, un minut. Vă rog să nu vă depășiți timpul de vorbire. Tisztelt elnök asszony! Az Lisszaboni szerződést elsőként ratifikáló... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Tratatul de la Lisabona a fost ratificat pentru prima oară de către Ungaria și aș dori să felicit președinția suedeză pentru activitatea lor. În președintele în exercițiu am întâlnit un prieten al poporului ceh, am reușit să depășim problemele cu care se confruntau cehii și sperăm că schimbările aduse de tratatul de la Lisabona vor fi introduse cât de repede pentru a începe lucrul. Este foarte important ca tratatul de la Lisabona să reflecte problemele minorităților. Și aș dori am, să-i cer specific doamnei Malmström să ne dea garanții că următoarea comisie va avea un portofoliu care să acopere drepturile populațiilor Uh, native. Vă mulțumesc. Doamna McGuinness, mulțumesc, doamne președinte. În Irlanda e foarte mult entuziasm acum că tratatul de la Lisabona s-a ratificat. Eu spun totuși că nu e așa, pentru că a durat atât de mult procesul și a fost atât de dificil, încât nu se poate vorbi de entuziasm, ci de ușurare și de înțelegerea uh, faptului că munca reală începe abia acum și că este foarte greu să numești oamenii potriviți în toate acele posturi foarte importante care au fost create. Și îmi pare rău că durează atât de mult uh, să facem acest lucru, pentru că asta întârzie formarea tuturor celorlalte instituții de care avem nevoie în munca noastră. Dar poate e mai bine să întârziem puțin și să alegem oamenii cei mai potriviți, iar slujbele acestea, posturile acestea de vârf, cum le spunem noi, trebuie să fie ocupate de oameni cu angajament și cu dedicare și cu dorință de a îmbunătăți Uniunea Europeană, nu doar să aibă o poziție înaltă. Și în fine, în ce privește instituțiile puternice, domnul Barroso are dreptate. Trebuie să ascultați ce spunem aici în Parlament, pentru că noi suntem cei mai aproape de electorat, noi suntem aleși direct. direct. Mulțumesc, doamna McGuinness, domnul Luhan

Acum, în această uh, sală, avem o constelație foarte interesantă, fiindcă sunt reprezentate toate instituțiile de femei. Doamna Montan, doamna Wallström și uh, dumneavoastră, doamna președinte. Aș uh, dori ca acest lucru să se manifeste și în viitor, să avem cât mai multe femei în funcții de conducere știu că doamna Wallace și doamna Wallström au um, lansat o inițiativă interesantă. Au trimis uh, o, trimis o scrisoare uh, domnului Barroso în care se insistă asupra unui număr echitabil de femei uh, în comisie și în alte posturi de conducere. Chiar, eh, bineînțeles, eh, președintele Comisiei ne susține, dar șefii eh, de stat nu fac nimic pentru a soluționa această problemă. Nu putem să fim reprezentate tot timpul de bărbați. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Fosca, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În uh, introducere aș vrea să spun că susțin uh, poziția Republicii Cehe și a președintelui Ceh. Cred că la fel ca și în Germania, ei au trebuit să asculte decizia cur- Curții Constituționale. Consider că uh, comportamentul domnului Václav Klaus a fost unul responsabil al unui om de stat care în momentul în care avea dubii în legătură cu legislația, a cerut curții constituționale să-și prezinte poziția. De asemenea, aș vrea să spun că tratatul de la Lisabona intră în vigoare într-o perioadă de criză economică în Europa. Deciziile actuale ale guvernelor menite să lupte împotriva uh, crizei economice nu au fost uh, eficiente și de aceea cred că în viitor trebuie să ne coordonăm mai bine și să nu luăm decizii ad hoc care nu sunt uh, suficient de bune pentru a susține creșterea economică și crearea de locuri de muncă. De aceea, cred că pentru noua comisie trebuie să avem experți și profesioniști. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum, domnul Ghiori. Köszönöm szépen, Én meggyőződésem, hogy a Lisszaboni szerződés révén Európa kétség... Vă mulțumesc foarte mult. Eu sunt de părere că tratatul de la Lisabona ne va permite să construim o Europa pe fundații mai solide pentru a rezolva problemele cu care se confruntă cetățenii. Însă trebuie să privim și prețul pe care l-am plătit. Valorile noastre nu au fost respectate în trecut Uniunea Europeană a uh, acceptat cererea uh, președintelui Cehiei. Vă reamintesc în acest context, context că foarte mulți germani și maghiari au fost evacuați cu forța. Și ne aflăm într-o situație intolerabilă din punct de vedere moral, legal și politic.

Mulțumesc foarte mult, domnul Gal. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Malmström, doamnă Wallström. Au trecut 20 de ani de la dispariție, dispar, dispariția cortinei de fier, dar uh, acest lucru nu, s-a, nu se oglindește într totul în realitate, în gândirea politică, în situații dificile, concrete. În continuare uh, avem um, aceleași uh, reacții violente, abrupte, dacă ne gândim la demonstrațiile din Ungaria, unde Uh, au fost uh, încălcate libertățile și dacă ne gândim la situația minorităților, Tratatul de la Lisabona stabilește noi, noi competențe. Trebuie să ne pregătim pentru ele ca în momentul în care uh, vine vorba de drepturile omului să ne îmbunătățim uh, acțiunea și măsurile. Trebuie să ne gândim la un nou portofoliu care să țină cont și de minoritățile Uh, lingvistică pentru, lingvistice, pentru că și aici mai avem uh, multe de făcut pentru a rezolva problemele nesoluționate ale minorităților. Comisia Europeană și Uniunea Europeană are o responsabilitate pentru soluționarea acestor probleme. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnul Sikierski. Przyjęcie tak oczekiwanego traktatu lizbońskiego mamy już za sobą. Vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, tratatul de la Lisabona a fost în cele din urmă adoptat. Haideți să sperăm că Uniunea Europeană se va consolida în viitor. Acum avem nevoie de măsuri de implementare și trebuie să dezvoltăm mecanisme de cooperare între liderii europeni care vor fi responsabili cu implementarea acestei noi versiuni a tratatului. Trebuie însă să continuăm lupta împotriva șomajului și să uh, păstrăm în control asupra instituțiilor financiare. Nu trebuie să luăm decizii în legătură cu sumele de bani care trebuie să fie cheltuite pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Rezolvarea problemelor economice primează în acest moment. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Do- domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să fiu aici astăzi la aniversarea 20 de ani de la căderea zidului Berlinului și odată cu momentul în care tratatul de la Lisabona va intra în vigoare. Uh, și este în special o plăcere pentru că Irlanda a votat 67% uh, în favoarea tratatului de la Lisabona, deci asta este un rezultat bun pentru munca de ani de zile a Uniunii Europene. Uh, după căderea Uniunii Sovietice am văzut că atât de multe războaie s-au uh, produs, războaie civile și uh, masacre. La fel s-a întâmplat și în Irlanda. Când și-a câștigat independența, acest lucru a fost urmat de uh, Uh, un război civil. E foarte important că avem Uniunea Europeană ca să fie un garant al libertăților și uh, justiției. Aș vrea să închei spunând că discuția, în discuția despre persoanele care trebuie să uh, aibă aceste uh, slujbe la nivel înalt în Uniunea Europeană, să nu uităm că uh, președintele nu trebui să numească așa președinte, ci chairman, pentru că ar, fi prea, ar crea confuzie. Domnul Mitchell acum are cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că Mă bucur că am putut participa la Stockholm la zilele dezvoltării și vreau să felicit președinția pentru modul în care a fost organizat acest eveniment. Eu am luat parte la o dezbatere privind um, radioul irlandez uh, cu, și am discutat cu o uh, doamnă care era foarte îngrijorată că s-au redus uh, cheltuielile în domeniul sănătății și nu în domeniul dezvoltării uh, Um, eu i-am explicat că nu a fost o alegere între aceste două domenii, ci că trebuie să facem cât mai mult cu putință. La nivel european uh, trebuie să facem față crizei, trebuie să aducem redresare economică și este foarte important să nu scăpăm din vedere faptul că 11 milioane de copii mor în fiecare, în fiecare an în um, țările în curs de dezvoltare și asta pentru că nu au acces la medicamente pe care noi le aveam încă de acum 30 de ani, astfel încât vă rog să țineți cont de acest lucru și să și să spuneți reprezentantului afacerilor externe că acest subiect rămâne o prioritate pentru noi și vreau să vă felicit pentru ce ați întreprins până acum. Mulțumesc. Domnul Rivelini. Grazie, Presidente. Il Trattato di Lisbona e la nomina... De... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Tratatul de la Lisabona și numirea președintelui Consiliului vine la doar 20 de ani după căderea zidului Berlinului. Acesta a fost punctul de pornire pentru noua Europa. A căzut un uh, zid atunci, un zid de ciment, dar și unul de prejudecăți, un zid al tiraniei. Dar acum trebuie să discutăm ce vom face după căderea acelui zid, pentru că au apărut alte ziduri, un zid între nordul și sudul planetei, un zid între statele sărace și cele bogate, statele care produc mărfuri și cele care produc idei, ziduri care duc la probleme pentru o mare parte din umanitate și care ar putea să ducă la război. De aceea, numirea unui președinte al Consiliului nu ar trebui să fie făcută de, în secret de un număr mic de persoane. Parlamentul și Europa trebuie să fie informate în legătură cu acest, aceste proceduri. Dacă vrem ca aceste ziduri care ne despart să dispară în viitor, atunci Trebuie să unim Europa ca o națiune. Vă mulțumesc. Trebuie să aveți grijă să nu depășiți timpul de vorbire. Ultimul vorbitor, domnul Bronz. Thank you, Mr. President. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Un, liderul uh, opoziției britanice a renunțat la intenția sa de a renegocia anumite părți din tratatul de la Lisabona. Asta sigur că ar fi cerut consimțământul tuturor celor 27 de țări membre. Totuși, acum anunță introducerea uh, unei uh, legi privind suveranitatea care va cere referendum pentru viitoare tratate sunt de acord Consiliul și Comisia că planul uh, liderului conservator totuși este uh, uh, inutil pentru că ori acceptă tratatul de la Lisabona, ori scoate Uniunea Europeană, uh, um, Marea Britanie din Uniunea Europeană complet. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum ajungem la sfârșitul uh, intervențiilor uh, spontane. Doamna Mastru mare cuvântul. Mulțumesc foarte mult. A fost o dezbatere foarte interesantă. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și noi ne bucurăm alături de dumneavoastră că tratatul de la Lisabona a fost ratificat în cele 27 de state membre. Vom avea o Europa mai eficientă, mai democratică și vom avea un rol sporit uh, la nivel mondial. Sunt în egală măsură de acord cu cei dintre dumneavoastră care au spus că este poate o coincidență, dar o săptămână oportună pentru semnarea de către președintele Claus a tratatului european. Este vor, fiind vorba de aceeași săptămână în care comemorăm 20 de ani de la căderea Ber- Berlinului, de la sfârșitul dictaturii comuniste și uh, a victoriei a, uh, susținătorilor lui Robert Schuman asupra lui uh, Stalin. Referindu-mă la Cehia, vreau să mm, îi răspund domnului Daf uh, spunând că cehii nu se bucură de un opt-out uh, complet uh, de la Carta Drepturilor Omului. Um, Alineatul 30 nu suspendă total um, obligativitatea acestei carte, ci limitează limitează folosirea sa judiciară, după aceea, în momentul în care apar conflicte, Uh, se va hotărâ în instanță ce hotărâre să se ia. Uh, Consiliul uh, are acum discuții cu membrii săi. Am invitat pe comisar deja la o cină de discuții. Este prea devreme să vă vorbesc despre nume aici. Am citesc și eu ziarele. Sunt unele nume pe care le-ați pe care le-ați menționat și dumneavoastră, dar uh, sunt și altele, poate pe care nu le agreați. Uh, mai avem încă o săptămână până joi și deci mai e timp pentru uh, numiri. Um, vă împărtășesc um, îngrijorările în ceea ce privește um, egalitatea între sexe. Trebuie să le arătăm cetățenilor europeni că Europa nu este uh, guvernată doar de bărbați. Și, dar bineînțeles, trebuie să ne dăm seama că este vorba de foarte multe criterii aici, și să vă face tot ce ne stă în putință pentru a avea un echilibru în acest sens. În ceea ce privește în alt reprezentant, el sau ea vor, va, ne va oferi un cadru finalizat al Serviciului acți- pentru Acțiune Externă împreună cu Parlamentul European înainte de a fi uh, prezentat Consiliului numai târziu de aprilie anul viitor și așa cum s-a spus în nenumărate rânduri, un altul reprezentant va răspunde la întrebări în cadrul unor audieri la Parlamentul European pentru a putea să își exprime părerile, părerile sale privind politica externă. Vreau să îi spun Manite că președinția suedeză nu a renunțat nici pe departe la ambițiile sale privind privind, la, privind exit strategy. Nu am renunțat deloc, uh, să știți, pentru că dacă permitem uh, economiilor noastre să uh, își ducă mai departe deficitele bugetare, atunci persoanele cele mai vulnerabile ale societății vor, vor avea de suferit. Uh, există o lumină la capătul terenul, la capătul tunelului, dar um, vor fi foarte multe state atinse de șomaj, astfel încât este prea devreme să aplicăm aceste exit strategy. Avem nevoie de un plan pentru a face uh, acest lucru pentru a avea o economie durabilă pe care să o lăsăm generațiilor viitoare. În ceea ce privește schimbările climatice, nu ne-am relaxat deloc uh, ambițiile. Președinția și Comisia s-au ocupat zi și noapte de acest subiect, am negociat, am încercat să uh, ne convingem partenerii, au avut loc uh, foarte multe reuniuni și chiar dacă mai rămas foarte puțin până la, până la Copenhaga, o să mai avem încă întâlniri. Într-adevăr, ne dăm seama că se întâmplă multe lucruri uh, în întreaga lume, ceea ce este încurajator, dar nu este suficient dacă vrem să respectăm uh, ținta de două grade. Mai există, mai trebuie să uh, luăm măsuri pentru a ajunge la o înțelegere Uh, cu obligativitate juridică. Ne străduim să facem acest lucru, dar uh, s-ar putea să nu se întâmple, fiindcă unii parteneri ne spun că nu sunt gata să facă acest pas încă. Europa este încă fruntașă și uh, dorim în continuare un acord ambițios cu un cadru foarte limpede care să includă și un calendar în ceea ce privește finalizarea negocierilor. Scopul nostru este să înlocuim Kyoto cu un acord obligatoriu. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru activitatea sa în acest domeniu și aceasta va continua și după Copenhaga, bineînțeles. Europa este încă fruntașă, vom continua în această poziție, avem uh, uh, ambiții foarte îndrăznețe și am confirmat estimările comisiei, le susținem, suntem gata să ne jucăm rolul care ne revine, va exista o cheie a distribuției globale privind uh, emisiile și avem un grup de lucru care se ocupă de burden sharing, dar statele membre nu sunt gata încă să ne spună care sunt cifrele exacte ale sumelor pe care trebuie să le plătim, fiindcă trebuie să facem presiune asupra altor țări care trebuie să scoată și ele bani din buzunar, fiindcă este în interesul lor astfel încât muncim în continuu și vă mulțumesc pentru toate încurajările exprimate și așteptăm uh, cu nerăbdare să conlucrăm cu Parlamentul European privind această chestiune și altele. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc, doamna vicepreședinte, aveți cuvântul. Cum doamna ministră a parlat cum doamna ministră a Suediei a vorbit engleză și franceză, eu voi vorbi în suedeză. Vă, vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Voi încerca să vorbesc limba suedeză și să spun ceva în legătură cu un lucru foarte important care a fost spus aici astăzi, și anume felul în care se leagă textul noului tratat de realitatea pe care vrem să o schimbăm textul tratatului de la Lisabona ar trebui să ne dea liniile directoare și instrumentele pentru a rezolva problema schimbării climatice și a crizei economice și de asemenea problemele sociale, șomajul, probleme de imigrație, alte probleme pe care le-am inclus pe agenda noastră politică după cum le-a menționat domnul Barnier. Acest lucru se leagă și de implementare, de cei pe care îi vom numi ca reprezentanții noștri în comisie și care vor fi văzuți ca lideri în aceste posturi înalte. Și după cum sunt sigur că știți, omul potrivit, la postul potrivit, este deseori o femeie. Și acest lucru se poate aplica și aici. Și știu că președintele Comisiei mă susține când spun că este vorba de o abordare democratică. Este vorba de o oportunitate pentru statele membre să arate că nu este vorba doar de declarații în vânt, ci și că există candidați, femei, competenți și inteligenți care pot să uh, îndeplinească aceste posturi și care să uh, reprezinte mai bine populația Uniunii Europene. După cum a spus domnul Václav Havel, democrația nu este ceva care cade din cer, nu este ceva irreversibil și irrevocabil. Democrația trebuie să fie susținută prin luptă de zi cu zi. Bineînțeles că cooperăm îndeaproape cu președinția suedeză și din nou aș dori să mulțumesc Consiliului și președinte, președinției Consiliului pentru activitatea sa în numele meu și în numele Comisiei și de asemenea pentru pregătirile făcute. Comisia a luat uh, o decizie astăzi, după cum a spus domnul Barroso, în legătură cu prima măsură pe pentru care trebuie să ne asumăm responsabilitatea, și anume inițiativa cetățenilor. Am uh, trimis o, un, o carte verde cu 10 întrebări și dacă vom primi răspunsuri bune până în data de 10 ianuarie, sperăm că uh, această nouă procedură a inițiativei cetățenilor să poată să treacă prin Parlament rapid și se poate să fie pusă în practică la începutul anului viitor. Acest lucru ne poate arăta foarte bine cum putem folosi noile paragrafe, noile clauze ale uh, tratatului de la Lisabona, prin care se, dau, se dă cetățenilor o voce mai puternică. Deja s-a vorbit despre negocierile în legătură cu schimbarea climatică. Mi se pare foarte clar că uh, cea mai importantă putere pe care o avem este să vorbim cu o singură voce, să continuăm să insistăm că avem să insistăm asupra unui acord puternic și obligatoriu. Formulele vor trebui privite mai în detaliu odată ce partenerii noștri își vor prezenta pozițiile finale de negociere. Și în final, sper că vom putea să ne continuăm cooperarea apropiată după implementarea tratatului de la Lisabona, o muncă ce trebuie să înceapă acum, aici, în Parlament și în Comisie. Și voi transmite opiniile Parlamentului președintelui Comisiei. Noi suntem gardienii tratatului și va trebui să ne asigurăm că vom urma litera tratatului îndeaproape. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna vice președinte. Se încheie astfel această dezbatere și trecem la subiectul următor de pe ordinea de zi, și anume declarațiile Consiliului și ale Comisiei în legătură cu summitul UE-Rusia din 18 noiembrie 2009 de la Stockholm. Τη συζήτηση